Good afternoon, colleagues. We will start. Bună ziua, stimați colegi. Începem reuniunea Comisiei FEM și vă invit să adoptăm ordinea de zi. Există observații? Da, ă, te rog, Marin Bjork. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Din partea grupului GUE-NGL am expediat o scrisoare și uh, ne-am dorit să amânăm uh, votul de astăzi în legătură cu moțiunea de rezoluție privind uh, rolul femeilor în prevenirea radicalizării pentru că avem uh, multe îngrijorări legate de acest document. Am, am primit scrisori din partea societății civile și în care era exprimată îngrijorarea și cred că ar trebui să clarificăm anumite aspecte. Deci trebuie să fie o poziție care să ne alerteze. Și este vorba aici de stigmatizarea anumitor grupuri, inclusiv din rândul femeilor. Și eu m-am întâlnit și cu colegi din partea altor grupuri politice. Este vorba și de alte forme de extremism și radicalizare, extremismul de dreapta, de pildă, iar raportorul nu înțeleg de ce nu dorește să vorbească și despre aceste tipuri de radicalizare, ceea ce mă șochează. Eu nu cred că vom fi credibili dacă adoptăm o rezoluție care nu ține seama de aceste aspecte. Și după aceea nu există un echilibru între responsabilitatea statului pe de o parte și comunitățile uh, de indivizi care au uh, și ele responsabilități proprii. Deci, ne dorim o rezoluție care să fie utilă societății civile și Parlamentului, dar nu uh, vom putea să realizăm acest deziderat dacă votăm astăzi. Ar trebui să votăm pe 2 aprilie. aceasta este propunerea noastră și uh, aș dori să votăm amânarea astăzi. Mulțumesc. Domnul Ortasun. Aș dori să susțin solicitarea din partea grupului GUE NGL uh, și cred că uh, acest uh, raport va dăuna imaginii acestei comisii la finele mandatului. Pentru că Uh, au fost formulate multe îngrijorări din partea ONG-urilor, uh, deci ar trebui să ne acordăm ceva mai mult timp. Pentru că uh, eu cred că această rezoluție nu va fi votată și în plen, ci doar la nivelul comisiei. Ca atare, dispunem de timpul necesar și eu aș solicita să revenim la masa negocierilor, să vedem care sunt preocupările și abia după ce medităm mai profund să luăm o decizie. Mulțumesc, domnule Urtasun. Ieri m-au uh, informat coordonatorii grupurilor gue și Verzilor cu solicitarea de a amâna supunerea la vot a acestei rezoluții privind rolul femeilor în prevenirea radicalizării și conform regulamentului intern această propunere de amânare a votului va fi votată la începutul sesiunii de vot, care este prevăzut pentru ora 17. Vă rog. Eu sunt raportoare din umbră și eu susțin această propunere. Eu cred că problema tratată astfel că radicalizarea ține doar de religia musulmană ă, mă preocupă și pe mine pentru că am și femei ă, musulmane care de multe ori sunt ă, victimele islamofobiei. Deci eu cred că am lucrat cu plăcere la acest raport, mi-am dorit ca el să fie foarte echilibrat și am conlucrat foarte strâns de altfel cu colegii. Femeile pot să joace un rol în combaterea radicalizării, dar asta nu înseamnă că trebuie să stigmatizăm un, o anume comunitate, un anume grup. Eu sunt împotriva amânării votului. Înțeleg că la începutul sesiunii de vote astăzi va trebui să luăm o decizie, dar cred că discuțiile au fost finalizate Sigur că există și unele opinii divergente, chiar opuse. Există persoane care nu au fost de acord, dar eu cred că discuțiile până la urmă au fost finalizate. Propunerea mea este să votăm asupra acestui raport. Mulțumesc! La ora 17 vom vota și vom vedea care va fi rezultatul. Dacă nu există alte observații, Consider că ordinea de zi este adoptată. Punctul 2 pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale din 8 noiembrie și 21 noiembrie. Dacă nu există observații, vor fi considerate adoptate și aceste procese verbale. Punctul 3. Anunțurile președintelui. Punctul 3.1. La reuniunea din 23 ianuarie, coordonatorii au decis să anunț, renunțăm la misiunea uh, pentru uh, Germania care ar fi trebuit să aibă loc la finele acestei luni. De asemenea, pe 21 februarie, coordonatorii au decis să susțină inițiativa coraportorilor privind uh, accesul Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Este vorba aici de cele două raportoare Corața Bild și Revo Dalon Bonfoy. Trebuie să știm care sunt uh, deciziile luate, care este compatibilitatea practicilor uh, în baza tratatului și ale deciziilor Consiliului pentru că uh, trebuie să susținem cooperarea în lumina obiectivelor exprimate în acest sens, coordonatorii au stabilit să trimită o scrisoare președinției române privind situația și concluziile legate de accesul la Consiliu. Aș dori de asemenea să salut câteva grupuri de vizitatori care vor participa la această ședință. Doamna Zoană are oaspeți din partea Organizației de Femei uh, din uh, Partidul Social Democrat din România. Doamna Vozenberg a invitat un grup de studenți din partea departamentului secției uh, engleze a Universității Aristotel din Salonic. Și doamna Petir are oaspeți din Croația, este vorba de o asociație a femeilor cu merite deosebite din zonele rurale și vor participa și domnile lor la lucrările comisiei noastre. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, egalitatea de gen în Georgia, o schimb de vederi. Noi am invitat-o pe doamna uh, Tamar Giugoșvili, vicepreședintă a Parlamentului din Georgia, și președinta Consiliului pentru Egalitate de Gen să participe la un schimb de vederi cu membrii comisiei noastre, să vedem care sunt uh, rezultatele uh, discuțiilor din uh, anii trecuți și care este planul de acțiune pentru viitor. I-aș da cuvântul doamnei Tamar Giugoșvili, vicepreședintă a Parlamentului din Georgia. Vă rog. In the chair announcement, I was doing like this before. Îmi cer scuze, am uh, participat la vot în altă comisie și mi s-a spus că uh, ați luat o decizie legată de amânarea raportului meu. Dacă nu creez vreo problemă, puteți să-mi spuneți ce s-a decis, ce urmează să se întâmple? Now we will vote at La ora 17, înainte de începerea sesiunii de vot, vom vota. Să, nu, în uh, baza regulii 190 vom vota la începutul sesiunii de vot la ora 17. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, stimați membrii ai acestei comisii, dragi oaspeți. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-a oferit să prezint evoluții în legătură cu problematica egalității de gen în Georgia. Și înainte de a intra direct în subiect, vreau să vă spun de ce uh, ne-am dorit să organizăm această audiere, de ce am dorit ca Parlamentul European să ia notă despre schimbările care s-au produs în Georgia. Am uh, parcurs o cale lungă, am obținut rezultate semnificative, chiar dacă provocări importante se mai află în fața noastră, dar uh, beneficiem de susținere din partea Uniunii Europene, din partea Parlamentului European. Fără această susținere, cred că țara mea nu ar fi putut să surmonteze unele uh, provocări cu care ne-am confruntat. Vreau să vă informez despre ceea ce am reușit în colaborare cu dumneavoastră să obținem în domeniul legalității de gen în Georgia într-o perioadă scurtă de timp de altfel și care sunt uh, proiectele noastre în clipa de față, pentru care de asemenea contăm pe sprijinul dumneavoastră pe care îl apreciem foarte mult. Suntem recunoscătoare pentru susținerea uh, dinspre Europa și Parlamentul European. Și văd că și Claire este prezentă, câțiva deputați din Parlamentul European au cooperat strâns cu Georgia. Pentru noi este o cooperare foarte importantă, o relație foarte importantă și uh, Sperăm ca și pe viitor să poată să continue această colaborare. Câteva aspecte cheie ale egalității de gen în Georgia. Dați-mi voie să menționez câteva în uh, cele mai importante domenii. Voi încerca să nu intru prea mult în detalii pentru uh, a păstra mai mult timp pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Sunt câteva aspecte foarte importante dar mă voi referi la cinci direcții principale. Uh, violența de gen, discriminarea femeilor, participarea politică a femeilor, implicarea lor politică, vă voi spune unde ne aflăm, care sunt progresele, de asemenea capacitarea economică a femeilor și, nu în ultimul rând, construcția instituțională, consolidarea instituțiilor care au în sarcină garantarea egalității de gen în țara noastră. Acestea sunt principalele cinci direcții la care mă voi referi și după cum s-a menționat și la început, eu reprezint Parlamentul din Georgia sunt uh, parlamentar, sunt președinta grupului pentru egalitate de gen, uh, din care fac parte reprezentanța diferitelor grupuri politice și principala, uh, principalul obiectiv al activității noastre este să coordonăm eforturile să încercăm să promovăm agenda egalității de gen în Parlamentul Național. Munca noastră a fost lăudată în repetate rânduri în ultimii ani. Cred că este o bună ocazie, o altă ocazie pentru noi să vă spunem care sunt uh, provocările cu care ne confruntăm. În ce privește echilibrul de gen și uh, uh, ce privește violența împotriva femeilor, vă puteți imagina că am uh, dorit să conștientizăm la nivelul societății existența acestei probleme. Este vorba de violența uh, domestică, a fost considerată ca fiind o chestiune privată care ține doar de interiorul unei familii și care nu trebuie tratată uh, tratat public. Din păcate, și instituțiile de implementare a legii uh, au privit lucrurile astfel. De multe ori victimele au uh, sunat la poliție, dar polițiștii au uh, avut rezerve în a interveni. După ratificarea Convenției de la Istanbul, am adoptat și am uh, amendat aproximativ 20 de legi, am introdus niște reglementări foarte stricte în legislația noastră pentru protejarea victimelor și uh, condamnarea uh, făptuitorilor. Deci, în urma uh, ratificării Convenției de la Istanbul, am adoptat uh, noi prevederi legale dar uh, nu dispuneam și de instrumentul de implementare care să creeze garanția că în uh, situații de violență domestică aceste legi să poată să funcționeze bine. Deci, uh, în amendarea legislativă operată de noi, am creat un departament special în cadrul Ministerului de Interne uh, pentru această problematică și din acest grup operativ fac parte în principal femei și fiecare uh, semnalare, fiecare plângere care ajunge la poliție sau la Ministerul de Interne legat de violență domestică nu va fi neglijată va fi uh, analizată cu maximă atenție și fiecare caz în parte uh, va fi urmărit. Asta a dus la rezultate extraordinare. Pentru a vă furniza niște date, în 2014 numărul urmăririlor penale împotriva uh, celor care au comis violențe împotriva femeilor a fost de 550 de cazuri. Anul trecut uh, uh, au fost 350, uh, 3050 de cazuri, deci de șase ori mai mult decât ceea ce uh, a fost semnalat în 2014 și această creștere a numărului de uh, cazuri uh, nu uh, reflectă neapărat uh, faptul că a crescut numărul infracțiunilor, ci că ele sunt semnalate aceste violențe împotriva femeilor, pentru că anterior multe nu au fost înregistrate, nu au fost semnalate, nu au fost pedepsite aceste noi reglementări și mecanismul pe care l-am creat a dus, deci, la o uh, schimbare dramatică. Ce s-a mai schimbat? Statul a început să uh, ia uh, măsuri uh, împotriva celor care comit violențele. Mulți sunt luați în custodia statului ca să nu poată să-și continue faptele avem o creștere dramatică a sancțiunilor împotriva celor care um, comit asemenea fapte. Avem și programe legate de managementul riscului. Avem uh, cazuri de uh, femicid. Deci, după ce uh, o femeie este supusă în repetate rânduri violențelor, câteodată deznotământul este și unul fatal. Deci, noi introducem un sistem care ne ajută să monitorizăm uh, situațiile, iar cei care sunt deosebit de violenți uh, și unde există riscuri să comită crime se află în mod special în atenția noastră. Asta a dus până la urmă la o scădere a numărului femeilor uh, ucise. În ce privește hărțuirea so- sexuală, nu au existat reglementări de niciun fel în Georgia. În legislația noastră, această problematică nu se regăsea. erau uh, chestiuni care și la nivelul ombudsmanului și la nivelul instanțelor erau tratate ca fiind fenomene de discriminare. Uh, având acum acest consiliu care în Parlament se ocupă de egalitatea de gen, am uh, in făcut o propunere legislativă care are reglementări detaliate, definiții clare și care va dispune și de instrumentele necesare pentru ca femeile care sunt victime ale hărțuirii sexuale să fie protejate. Acest proiect a fost elaborat printr-o colaborare cu organizațiile din uh, societatea civilă. Doresc să le mulțumesc celor care au fost uh, foarte active și au sprijinit Parlamentul uh, din Georgia contribuind la această legislație. În Georgia vom consolida și putem să îmbunătățim și capacitarea legilor de antidiscriminare, de luptă împotriva oricăror forme de discriminare. De asemenea, avem și legislație care se luptă împotriva hărțuirii sexuale. În ultimii ani, organizațiile din societatea civilă au militat foarte mult pentru această tematică și vedem acum rezultatele. Ultima parte a prezentării mele se referă la participarea, implicarea în politica a femeilor. Într-adevăr, în acest domeniu încă mai avem foarte multe lucruri de făcut, rămâne mult loc de manevră. Georgia anul acesta sărbătorește 100 de ani de la prima Republică Democratică. Din păcate, din, în urma um, dominației sovietice de atunci, a rezistat foarte puțin la început, însă în tot acest răstimp nu au fost doar drepturi pentru femeile din Georgia, am avut și membre în Parlament care au făcut o muncă extraordinară. Tocmai de aceea Georgia s-a dovedit a fi o țară foarte europeană și o țară foarte democratică. Însă, în perioada de dominație sovietică am pierdut foarte mult. Însă, după ce ne-am recăpătat independența, am început de la un nivel foarte scăzut de prezență feminină în politică și în procesul de luare a deciziilor am pornit de la nivelul la care aveam 9 femei în Parlament și să știți că n-am avansat foarte mult. În momentul de față avem 15% reprezentare feminină în Parlament. Vă dați seama departe de un nivel care să fie cel puțin acceptabil. Însă avem și un motiv de mândrie și anume Georgia este prima țară din regiune care la alegerile anterioare a ales uh, prima femeie în urma acestor alegeri. Vă dați seama, este un lucru extraordinar pentru că nicio altă țară din zonă n-a avut o femeie într-o poziție atât de înaltă ca până acum și vă dați seama a trebuit să parcurgă întregul, întreaga campanie electorală și chiar și așa a reușit să câștige cu sprijinul nostru și Această doamnă este într-adevăr o persoană care poate contribui la sporirea participării femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor. Avem peste 25% dintre femei prezente în guvern și 15% reprezentare feminină în Parlament, după cum spuneam anterior. Ce este însă important este faptul că toate femeile din Parlament au poziții importante în procesul de luare a uh, hotărârilor. Avem uh, cinci președinte a unor comitete foarte importante, comitete parlamentare, avem opt vicepreședinte, avem uh, foarte multe femei care, deși sunt puține numeric, au însă o poziție foarte importantă și depun o muncă extraordinară. Este într-adevăr o dovadă a faptului că e nevoie de mult mai multe femei față decât avem momentul de față. Consiliul de Egalitate de Gen din cadrul Parlamentului um, susține cotele egale. Uneori pare să fie destul de controversat acest uh, instrument, însă pare să fie, de fapt, instrumentul necesar pentru a depăși problematica legată de participarea femeilor în politică într-un timp destul de scurt am sporit participarea femeilor în politică. Ne așteptăm de asemenea să, ca în curând să se schimbe sistemul nostru electoral. Acest fapt în sine va spori participarea politică a femeilor. Cotele de gen obligatorii au fost votate anul trecut, au primit doar 9 voturi, foarte aproape a fost votarea, deși avem, uh, vă dați seama, peste 80% dintre participanți bărbați pe care să-i convingem să renunțe la locurile lor în favoarea femeilor. Nu este ușor de făcut. Uh, însă chiar și așa am reușit să ne apropiem foarte mult de nivelul de trecere a acestei uh, legi. N-am reușit, însă nici nu vom uh, renunța, vom reintroduce proiectul de lege pentru a-i convinge pe colegii noștri bărbați să susțină această inițiativă, cu speranța că de data aceasta legea va fi adoptată. Este într-adevăr un aspect extrem de important al muncii noastre. Următorul subiect pe care aș dori să-l menționez are legătură cu capacitarea economică a femeilor. Este un alt domeniu în care ne rămân foarte multe de făcut. Avem un mare decalaj de remunerație. Femeile și bărbații sunt plătiți diferit pentru aceeași muncă prestată. Consiliul de calitate de Gen a pus pe ordinea de priorități capacitarea economică a femeilor anul acesta. Prin urmare, vom, ne vom aduce contribuția în crearea de instrumente și mecanisme pentru capacitarea economică a femeilor. Va fi modificat codul muncii și vor fi furnizate noi șanse pentru femei uh, de a avea acces la locuri de muncă și de a avea independență financiară. De asemenea, vom ajusta programele de stat de servicii pentru a furniza mai multe șanse femeilor ca să fie active din punct de vedere economic. Punem în aplicare și analiza impact a acestor legislații pentru a ne asigura că analiza de impact ne va furniza rezultate, astfel încât Parlamentul să înțeleagă că toate legile adoptate nu neglijează aspectele legate de gen. Trebuie identificate problemele cu care se confruntă atât femeile cât și bărbații în diferite domenii ale vieții și toate aceste domenii trebuie luate în calcul la momentul legiferării. Desigur, ne concentrăm atenția și pe reducerea decalajului de remunerație, în primul rând prin stabilirea mecanismelor corecte de calcul și de identificare a zonelor unde sunt decalaje în remunerație. Vrem să ne asigurăm că intervenim la locul potrivit, la momentul potrivit, în urma unor analize corespunzătoare, tocmai pentru a lupta împotriva decalajelor de remunerație. Încă o sarcină foarte, foarte importantă pe care ne-am asumat-o în curând are legătură cu integrarea dimensiunii de, jet, de gen în buget. Este într-adevăr uh, un aspect uh, care se află într-un stadiu mult mai avansat, este o provocare uh, însoțită de foarte multe problematici. Ce am făcut noi în Parlament? E bine, am reușit să elaborăm o metodologie foarte bună care este un instrument extrem de bun pentru nivelul executiv pentru a identifica nivelurile de buget în care integrarea dimensiunii de gen este foarte sensibilă și în același timp oferă posibilitatea de a analiza integrarea dimensiunii de gen pe aspectele unde este o sensibilitate sporită. Acest proiect va fi pilotat și astfel vom putea vedea cum treptat putem să trecem către integrarea dimensiunii de jet în buget, astfel încât să ne asigurăm că vom uh, pune în aplicare cheltuirea bugetului care să integreze dimensiunea de gen în uh, ceea ce privește administrarea cheltuielilor. Am spus de la început că vreau să mă refer și la câteva instituții cu care conlucrăm pentru a ne asigura că munca noastră este una detaliată. Avem două mecanisme importante, atât la nivel parlamentar cât și la nivel uh, guvernamental. Consiliul de Egalitate de Gen, pe care l-am menționat din cadrul Parlamentului uh, gestionează activitatea guvernamentală, legiferează și stabilește principalele politici în ceea ce privește egalitatea de gen. Avem și un mecanism pe partea executivă, grupul de lucru interexecutiv, care coordonează eforturile și activitățile diferitelor agenții și ministere care pun în aplicare politicile adoptate de Parlament. Al treilea nivel pe care încercăm să-l dezvoltăm în momentul de față este Consiliul de Gen la nivel municipal. În rândul uh, consiliilor locale urmează să aibă un rol extrem de important pentru că aceste consilii ar fi mult mai aproape de cetățenii noștri și ar putea să înțeleagă mult mai de aproape nevoile cetățenilor, mult mai bine decât noi. De asemenea, ei văd care sunt provocările imediate cu care femeile se confruntă la firul ierbii și în cadrul consiliilor locale, acest consiliu de gen ar fi un instrument extrem de bun pentru a spori și vizibilitatea asupra acestor problematici și asupra mecanismelor de combatere a problemelor de gen. Aceste inițiative au fost susținute de Uniunea Europeană, au susținut grupul de lucru de la nivel executiv, coordonarea și încurajarea diferitelor agenții de asemenea a ajutat agențiile în sine să își dezvolte activitatea mult mai vizibilă, activitatea zilnică și activitatea anuală. Uniunea Europeană ne-a ajutat foarte mult în ceea ce privește Consiliul de Egalitate din cadrul Parlamentului, în ceea ce privește lupta împotriva discriminării de gen și pentru uh, legiferarea aspectelor legate de hărțuire sexuală și am primit sprijin în desfășurarea campaniilor de conștientizare care au fost absolut esențiale în gestionarea uh, participării politice în gestionarea violenței uh, de gen, hărțuirii sexuale și așa mai departe. Sunt um, într-adevăr probleme pe care oamenii nici măcar nu le recunoșteau ca fiind probleme. Prin urmare, toate activitățile de sporire a conștientizării și expertiza care n a fost furnizată prin intermediul programelor susținute de Uniunea Europeană sunt realmente esențiale uh, pentru rezultatele activităților și eforturilor noastre. Avem o societate civilă foarte implicată, cu un rol extraordinar, cu care noi colaborăm foarte bine, iar Uniunea Europeană ne furnizează și le furnizează și lor uh, sprijin. Nu furnizează sprijin doar uh, instituțiilor guvernamentale și instituțiilor de stat, oferă sprijin și uh, um, reprezentanților societății civile. Prin urmare, vă dați seama că este un lucru extrem de benefic pentru obținerea de rezultate. Ca să vă dați seama de drumul pe care l-am parcurs și de cât de multe lucruri am reușit să facem, în urmă cu câțiva ani, doar simpla folosirea cuvântului gen, de gen, era ceva rău. Să spui egalitate de gen avea o conotație negativă. căsătoriile între minori sau răpirile la momentul respectiv erau considerate cumva normale. E bine, în momentul de față sunt infracțiuni. Nu mai trece nimănui prin minte să facă astfel de lucruri. Sunt tinere care spun că vor să fie uh, feministe, că vor să lupte pentru drepturile femeilor este pentru mine, dacă doriți, un indiciu foarte clar al parcursului pe care l-am avut și simplu fapt că în trecut tinerele considerau că este un lucru bun să se căsătorească pe vremea când erau minore, e bine, în momentul de față, tinerele nu mai percep lucrurile așa, își doresc să devină feministe, își doresc să studieze, să aibă o carieră. Aceste lucruri sunt posibile datorită sprijinului pe care dumneavoastră ni l-ați oferit. Vă rog să putem continua colaborarea extrem de fructuoasă pe care am avut-o până acum. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări aveți. Și noi vă mulțumim. Prin urmare, deschidem acum um, discuția și posibilitatea de a adresa întrebări. Just moment. Uh, Dziękuję bardzo. Vă mulțumim foarte mult! Mă bucur foarte mult că avem uh, această audiere astăzi și mă bucur foarte mult că uh, am avut această prezentare a oaspetei din uh, Georgia. Am aflat lucruri interesante cu privire la modul în care sunt puse în aplicare politicile de gen în afara granițelor Uniunii Europene. În primul rând, vreau să vă felicit ce ne-ați prezentat. Sunt într-adevăr lucruri impresionante. Mărturisesc că sunt ușor geloasă. Mm, chiar cum ați reușit să aveți rezultate așa spectaculoase într-un timp destul de scurt și dacă v-am înțeles bine, Existența, existența tuturor acestor uh, instituții de stat care lucrează pentru egalitatea de gen, atât la nivel uh, guvernamentat cât și la nivel uh, local, este în sine o realizare extraordinară. Este un deziderat către care ne îndreptăm și noi, membrii Uniunii, țările membre ale Uniunii Europene. Ne-am dorit să avem o astfel de rețea de instituții uh, care să aibă o bază solidă pornind de la nivel uh, guvernamental. Este cu siguranță unul dintre, uh, cheile, una dintre cheile succesului dumneavoastră și trebuie să continuați în, același, în acest sens. Consider că e extrem de bine faptul că uh, acordați așa mare importanță politicilor uh, de luptă împotriva violenței de gen, pentru că atunci când vă concentrați pe politicile de gen, pur și simplu pornind de la acest nivel, e clar că porniți pe un drum uh, promițător. Desigur, pot exista și cazuri de opunere, un, la astfel de politici, dar e foarte bine că lucrați în acest sens. Mă bucur foarte mult să aud că Georgia a ratificat Convenția de la Istanbul. Simpla semnare a Convenției este un pas extrem de important. Am o întrebare fix referitoare la Convenție. Uh, la momentul respectiv, care a fost contextul? Pentru că Georgia a ratificat convenția destul de târziu. Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat mai exact? Și aș dori de asemenea să întreb dacă ați reușit să atrageți și politicieni bărbați în activitatea desfășurată. Ați spus că majoritatea politicienilor sunt bărbați și ei adoptă uh, Uh, majoritatea uh, hotărârilor și Desigur, prezența lor este extrem de importantă în promovarea egalității de gen. Prin urmare, sunt curioasă dacă pur și simplu femeile luptă pentru femei sau dacă aveți uh, alături de dumneavoastră și colegi bărbați. Dacă ați reușit să-i atrageți și pe domnii politicieni, da, sau mai ales dacă aveți politicieni de rang înalt care sunt convinși că astfel de politici sunt importante. Vă mulțumesc. Clermut. Doamna Clermut, vă rog. Welcome to the FEM committee. Mulțumesc foarte mult. Bine ați venit în fața Comisiei FEM. Ne bucurăm foarte mult că sunteți aici. Doar câteva observații vis-a-vis -vis de ce ați spus. Ar trebui să începem cu istoria. Într-adevăr, ați fost sufragiste înainte de țara mea. În, în țara mea, în 1918, abia s-a dat dreptul de vot femeilor, dar nu tuturor. Am o fotografie în biroul meu al primei femei musulmane alese. Uh, deci un politician local din Georgia. Deci aveți o istorie impresionantă în uh, lupta pentru drepturile femeii. Așa cum uh, știți, cunosc un pic țara dumneavoastră și unul dintre lucrurile care pe mine mă uimesc este calitatea și uh, voința uh, femeilor din Georgia. În uh, societatea civilă, uh, femeile sunt foarte active, președintele țării este o femeie și din câte știu, doar 8% dintre liderii țărilor uh, uh, din întreaga lume sunt femei. Ambasadorul dumneavoastră la Uniunea Europeană este o femeie și este o doamnă impresionantă. Deci ați demonstrat în mod limpede cât de important este să sprijin femeile în această carieră. El ar trebui, într-adevăr, să ocupe poziții importante în Georgia. Felicitări și în uh, privința eforturilor pe care le-ați făcut de luptă împotriva violenței împotriva femeilor. Este piatra de temelie uh, în acest domeniu, tocmai uh, a punerea în aplicare a legii și un organism care să supravegheze felul în care legislația este aplicată. Este important să se sublinieze impactul pe care un astfel de organism îl are în cadrul Ministerului de Justiție. Uh, și aici, dacă ați putea să ne, mai, să ne dați mai multe detalii, ar fi minunat. Ați vorbit despre discriminare și despre hărțuirea sexuală, despre propunerile legislative ce vizează aceste subiecte. Aș vrea să ne spuneți uh, care ar fi calendarul, ce progrese s-au făcut, care sunt perspectivele privind punerea în aplicare. Și, bineînțeles, trebuie să recunoaștem și implicarea societății civile. În privința participării femeilor în viața politică, președintele țării este femeie, dar uh, la alegerile locale de anul trecut nu au fost suficiente candidate. Și, este, și în primăvara uh, trecută, Uh, ați încercat să promovați legislație care să sprijine cotele uh, pentru femei și mă întreb când va reveni această uh, lege pe masa de discuție a Parlamentului. Pentru că ar fi foarte important ca uh, această lege să fie votată și să asigură mai buna reprezentare a femeilor. Apoi, în privința capacitării economice a femeilor, văd că acest, îmi, îmi imaginez că aceste uh, centre locale pentru egalitatea de gen vor avea un rol foarte important, pentru că ele sunt foarte aproape de comunitate. Vor avea într-adevăr un impact. Și vreau să întreb ce ar putea să facă Uniunea Europeană în plus pentru a vă sprijini aici. În privința legislației legate de uh, plata egală pentru uh, aceeași muncă și plata egală pentru muncă de aceeași valoare, sunt uh, eforturi legislative foarte importante. Dacă n-ați putea da mai multe detalii, ar fi uh, Uh, ar fi minunat și vă asigurăm că vă susținem întru totul în eforturile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Doamna Julie Ward are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Este absolut fascinantă prezentarea dumneavoastră și este bine să ne amintim că uneori nu e bine să fim Uh, atât de centrați pe Europa, pentru că se fac eforturi impresionante și în afara Europei și adeseori putem să învățăm de la țări precum țara dumneavoastră. De fapt, prezența dumneavoastră aici ne ajută pe noi să vedem cum putem să ne îmbunătățim noi eforturile aici în Uniunea Europeană. Georgia și uh, poziția sa geografică. Care ar fi influența pe care ați putea o exercita asupra țărilor din vecinătate? În acea zonă, bineînțeles, sunt uh, niște uh, lideri politici și uh, bărbați care tot pun bețe în roate când vine vorba de transparență, de egalitatea de gen, de democrație și atunci când vedem ordinea mondială și felul în care se modifică, vin acum de la o ședință um, în care s-a vorbit despre răspunsul profund negativ la politicile de gen um, Uh, discriminarea împotriva um, comunității LGBT um, și um, există această idee foarte bizară în anumite uh, zone europene uh, că uh, tradiția noastră este exclusiv uh, uh, iudeo-cristiană și nu se ia niciun fel în considerare uh, influența musulmană și alte influențe. Vă confruntați cu mari provocări în acea regiune. Care ar fi poziția dumneavoastră ca o țară lider în domeniul politicilor uh, pentru femei. Uh, este, ar fi uh, și pentru noi în Europa un exemplu țara dumneavoastră. În Ucraina, de exemplu, se fac eforturi uriașe în acest sens, iar uh, um, provocările cu care se confruntă femeile acolo sunt uriașe din foarte multe puncte de vedere. Mă întreb ce uh, Uh, acțiuni se pot întreprinde când vine vorba de uh, comunitatea LGBT. Ne-am întâlnit cu parlamentari din Ucraina uh, și am încercat să încurajăm um, particip să, să încurajăm o mai bună înțelegere a drepturilor comunității LGBT din partea politicienilor. Nu știu dacă uh, ne puteți vorbi și despre uh, aceste chestiuni. Uh, ar fi foarte important ca parlamentele noastre să se întrunească și să discute despre aceste chestiuni în contextul democrației și drepturile omului. Mulțumesc foarte mult! Noriu labai nuoširdžiai padėkoti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 jūs turite penkias minutės atsakyti į mūsų visus klausimus, nes, nes tiek turim laiko darbo atvarkėje. Prašau. Uh, thank you so much for uh, this. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră de încurajare. Avem nevoie de încurajări pentru că ne lovim de foarte multe provocări. În primul rând, Ratificarea Convenției de la Istanbul. Am uh, ratificat-o în 2017, după 2 ani de muncă uh, cu organizațiile societății civile, cu uh, Ministerul Justiției, pentru a veni cu o viziune nouă și pentru a vedea cum, ce putem face pentru a aplica această convenție în practică, să nu rămână doar mm, o vorbă pe hârtie, pentru că, într-adevăr, punerea în aplicare este elementul cel mai important. Există uh, diverse uh, idei pe hârtie în legislație, dar nu dau uh, rezultatele dorite. Și uh, ne-am gândit îndelung cum putem să procedăm uh, ce putem face pentru ca implementarea, punerea în aplicare să fie uh, reală. Și am avut noroc că ne-am bucurat și de uh, sprijinul câtorva puțin, dar totuși câțiva uh, colegi bărbați care ne-au stat alături și ne-au uh, sprijinit. Doar uh, trei uh, din 17 uh, uh, membri ai acestui Consiliu sunt bărbați, dar uh, avem nevoie de sprijinul lor. Când a venit vorba de votul, uh, când vine vorba de votul uh, privind uh, legislația împotriva hărțuirii sexuale, avem nevoie de, uh, de votul lor colegii noștri bărbați ne-au sprijinit și au fost uh, de acord să fie ei inițiatorii proiectelor legislative și să le susțină în plenară. Cam așa funcționează lucrurile. Până acum a mers uh, și uh, uh, vă asigur că parlamenta- membrii Parlamentului ascultă altfel un proiect de legislație privind femeile care este uh, propus de un bărbat decât dacă este propus de niște feministe. Uh, ne-am uh, bucurat de sprijinul președintelui Parlamentului când a venit vorba de legislația privind cotele de reprezentare, dar în general aceste procese sunt uh, promovate de femei cu câteva cazuri excepționale care sunt într-adevăr importante pentru noi și ne dorim uh, să, să fie um, menținute, menținută această abordare pentru cât mai multe proiecte legislative. În privința hărțuirii sexuale, um, legislația este acum discutată în comisie parlamentară, foarte curând va uh, fi prezentată în plenară uh, și uh, în mod normal am avea cam 3-4 luni la dispoziție pentru ca legea să fie votată. Și după aceea, dacă este votată, ă, trebuie să avem și ă, avem deja mecanismele de punere în, aplicare, ele există. Ă, există ombudsmanul, există și instrumente, mecanisme în interiorul Ministerului de Interne. În privința cotelor de reprezentare, Uh, cum spuneam, am, avut, am fi avut nevoie de 9 voturi ca să treacă această lege, dar uh, am readus-o în discuția Parlamentului. Ideea este că nu putem uh, prezenta toate aceste legi Parlamentului toate odată, pentru că ar fi covârșitor pentru, uh, de, pentru membrii Parlamentului. De aceea uh, vrem să ne concentrăm pe uh, legislația împotriva hărțuirii sexuale, ni se pare o prioritate și odată ce se votează această lege, vom începe să promovăm din nou legea privind uh, cotele de reprezentare. Trebuie să găsim un echilibru uh, și să ne planificăm lucrările cu mare atenție, astfel încât uh, parlamentarii să poată să ne susțină. În privința capacitării economice a femeilor, prioritatea acum vă mai uh, rețin atenția pentru uh, doar un minut. Uh, avem o serie de priorități aici. Uh, formarea profesională, învățământul profesional, uh, acest tip de învățământ a funcționat foarte bine în cazul femeilor. Uh, Uh, și uh, vrem să ne concentrăm asupra programelor care au uh, funcționat și pe care le putem repeta în alte părți ale țării. În acest moment vedem felul în care, analizăm felul în care funcționează programele actuale de capacitare economică cât, cum funcționează și uh, cât de binevenite sunt în cadrul acestor programe femeile uh, uh, solicitant. 58 uh, la sută din femei sunt active pe piața muncii față de peste 75% uh, din bărbați. 43% uh, femei față de 17% bărbați Iar când, dar asta um, când vine vorba de anumite creșteri ale salari, salarizării, dar diferența de salarizare este undeva de 40%. Uh, practic, salariul unei uh, femei ar fi undeva la 770 de um, um, Um, coroane și um, la bărbați peste 1100. Dar trebuie să analizăm foarte bine fenomenul și să vedem uh, care, um, care sunt toate aspectele. Georgia are, știe foarte bine unde vrea să ajungă. Vrem să ne apropiem de Europa, vrem să fim un stat cu adevărat european Uh, și suntem foarte bucuroși să împărtășim experiența noastră cu țările din jur. Dar așa cum ați spus și dumneavoastră, politica și politicile din țările învecinate uh, sunt dominate de bărbați și să sperăm că Georgia poate să dea acel exemplu pozitiv. Așa cum spuneați, avem niște femei minunate care se implică în ONG-uri, în uh, politica la nivel local, în consiliile locale. Uh, Uh, femeile și tinerele din Georgia uh, uh, învață foarte bine, au o educație foarte bună, dar după aceea nu mai intră pe piața muncii și mai rău, deciziile sunt luate de bărbați. Lucrurile astea trebuie să se schimbe. Dar cu fiecare rundă de alegeri, la nivel local, la nivel național, Încercăm să creăm un echilibru, să găsim un echilibru, să construim un echilibru uh, între reprezentarea femeilor și bărbaților. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat, pentru posibilitatea, pentru invitația de a uh, veni și a uh, vă povesti ce se întâmplă în țara noastră. Cooperarea cu Parlamentul European este foarte importantă pentru noi pentru că ne ajută să să venim cu o valoare adăugată și eforturile noastre, într-adevăr, reușesc să schimbe țara și să schimbe viețile oamenilor. Lucruri foarte importante. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și pentru discuția de astăzi. Thank you very much, Mr. Margiu Thank you for your presentation. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea legată de situația în Georgia privind politicile egalității de gen și vă doresc uh, și pe viitor o bună cooperare. Thank you so much. It was a pleasure. Ok, <clears throat> uh, Vă propun să continuăm întâlnirea noastră. Ultimul punct pe ordinea de zi, campania 50-50, lobby-ul european al femeilor. Femeile pentru Europa și Europa pentru femei. Este vorba despre uh, reprezentarea femeilor în funcțiile cele mai înalte din Uniunea Europeană, inclusiv în Colegiul uh, Comisarilor. Dau cuvântul președintei lobby-ului femeilor europeni. Mulțumesc foarte mult, stimată doamna președintă. Vă mulțumesc pentru că ne oferiți ocazia să prezentăm campania noastră. Sunt Gwendoline Lefebvre, eu am fost uh, aleasă în această poziție în iunie anul trecut. Lobbyul Femeilor Europene este o organizație umbrelă a Uniunilor de Femei în Uniunea Europeană. Ne dorim să obținem egalitatea între bărbați și femei și uh, încercăm să conlucrăm din acest punct de vedere și cu statele candidate. Avem 20 uh, de organizații mondiale care fac parte din această Uniune. La începutul acestei luni am vizitat țara dumneavoastră, doamnă președintă, și am uh, pus întrebări în legătură cu situația femeilor din această țară, despre drepturile femeilor și aproape toate s-au referit la agenda locală politică pe plan național, dar și la agenda europeană. Și ceea ce ne-au spus este că uh, cine este ales, uh, cine îndeplinește anumite funcții, Uh, are o importanță crucială asupra uh, drepturilor femeilor și egalității dintre bărbați și femeie. În clipa de față în Europa există mai multe școli de gândire, dar trebuie să ne gândim că există speranță, pentru că există multe uh, tinere care demonstrează pe stradă, care ne spun ne dorim mai multă egalitate. Mișcările Me Too sunt semnificative din acest punct de vedere în legătură cu ceea ce se întâmplă în țările noastre. Trebuie să transpunem această rezistență și mișcare de, a femeilor într-o uh, capacitare. Am uh, creat această campanie Femeile pentru Europa și Europa pentru femei, cu aproximativ un an în urmă și uh, se acționează în diversele state membre. Dar noi contăm și pe sprijinul Parlamentului European să ne susțină și egalitatea dintre bărbați și femeie să fie în centrul atenției uh, activităților în Uniunea Europeană, pentru că uh, așa trebuie să fie. Este nevoie de strategii politice comune. Avem nevoie de structuri politice pentru ca această strategie să poată fi implementată. Ce înseamnă asta? avem nevoie de uh, o comisie FEM foarte puternică în mandatul următor. Avem nevoie de un comisar cu competențe în privința drepturilor omului și a legalității de gen. De asemenea, avem nevoie de reuniuni oficiale ministeriale privind egalitatea de gen. De exemplu, uh, miniștrii în domeniul sporturilor se întâlnesc de patru ori pe an în Uniunea Europeană, dar în ce privește egalitatea de gen, acest lucru nu se întâmplă. Oare de ce? De asemenea, avem nevoie de un buget pentru a susține toate aceste manifestări, pentru, și pentru că banii sunt esențiali pentru organizațiile de femei și pentru garantarea drepturilor femeilor. Și bineînțeles că trebuie să existe și paritate în ce privește reprezentarea femeilor în comisia viitoare. De aceea am declanșat această campanie 50-50. Obiectivele principale ale acestei campanii sunt să uh, atragem la vot mai multe femei. În 2014 doar 41% dintre femei au votat, 45% din uh, bărbați în schimb au votat. Este nevoie de mai multe femei care uh, să meargă la vot și femeile să voteze pentru femei, uh, pentru că dacă ne dorim să existe o egalitate între bărbați și femei, uh, trebuie să uh, ne bazăm pe abordare feministă. Trebuie să existe o paritate ehm, a reprezentării ehm, de gen pe listele electorale și trebuie să existe programe ehm, care să fie de impact din perspectiva politicilor de gen. Este nevoie de campanii în acest sens și din acest punct de vedere trebuie să existe paritate inclusiv în Parlamentul European și în Colegiul Comisarilor și al funcțiilor înalte din instituțiile europene, cum ne aminteați și dumneavoastră, doamna președintă. Dar nu în ultimul rând, era și o sintagmă pe care o folosea profesorul nostru de engleză, Drepturile, omul, drepturile femeilor trebuie să se afle în centrul preocupărilor noastre. Deci ce propunem? Dispunem de diverse instrumente. Există, iată, uh, un obiectiv, o solicitare. Deputații și candidații pot semna această solicitare, puteți uh, să o faceți și după această întâlnire Marion Delay este uh, o, uh, prezent aici și uh, de asemenea propunem o petiție care să fie semnată de către cetățeni de asemenea, am propus membrilor noștri uh, copii care să se implice în activitatea de lobbying toată lumea poate să se implice în adoptarea și adaptarea campaniei noastre în diversele state membre, pentru că, iată, se apropie acum alegerile europene. Eu am fost aleasă pe plan local. De asemenea, avem un manifest în engleză, franceză, portugheză, nu ă, ă, există încă o traducere în lituaniană, dar probabil că se va realiza și puteți găsi acolo prioritățile noastre. Există cinci ă, subpuncte. Ne dorim o Europa care să realizeze egalitatea de gen și atragerea femeilor în luarea deciziilor V-am dat anterior câteva exemple. Din acest punct de vedere, ne dorim de asemenea o Europa care să garanteze independența economică a tuturor femeilor, pentru că în felul acesta putem combate feminizarea sărăciei și femeile trebuie să beneficieze de drepturi egale de, în domeniul protecției sociale. De asemenea, facem apel la o Europa în care să nu existe violență împotriva femeilor și fetelor. Doamna președintă, ați menționat Convenția de la Istanbul, care este eh, de importanță crucială, trebuie eh, ratificată și implementată. Și de asemenea, în mandatul următor am dorit să vedem că există o directivă care să combată violența împotriva femeilor. Există de asemenea un apel pentru o Europa care să garanteze pacea și demnitatea pentru toate femeile și fetele. Și ne dorim o Europa care să uh, garanteze resursele necesare pentru um, a, ca femeile să beneficieze de uh, drepturi egale. Acestea fiind zise, ce uh, ne propunem în clipa de față? Noi ne confruntăm cu o serie întreagă de amenințări împotriva drepturilor femeilor uh, democrație, și amenințări la adresa democrației. Suntem sigure că vom putea inspira femeile și în mod special tinerele femei să-și unească eforturile pentru uh, a le putea garanta un viitor care să fie un viitor inclusiv uh, și într-o Europa democratică și diversă, în care nici o femeie să nu se simtă izolată. Să garantăm că toate femeile din Europa beneficiază de drepturi egale. Denumirea campaniei noastre este eh, Femeile pentru Europa, Europa pentru femei. Femeile susțin Europa, dar trebuie să le convingem că și Europa le susține și putem face acest lucru împreună și să putem crea um, uh, din acest punct de vedere o alternativă pentru viitor. Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul doamnei Alesia Centioni, președintă a Alianței Femeilor din Europa. Mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc că ne-ați invitat să prezentăm uh, acest manifest european. Eu vreau să spun câteva cuvinte despre alianța femeilor din Europa. În 2017, deci acum doi ani, a fost uh, înființată organizația noastră. Este o organizație tânără dar este animată uh, de uh, un minunat grup de femei care au încredere în Uniunea Europeană și care sunt convinse că egalitatea de gen poate să uh, creeze un viitor mai bun și mai inclusiv pentru întreaga societate. Am decis să înființăm această asociere pentru că eram conștienți de un proces de dezintegrare care se face simțit în multe state din Uniunea Europeană, în paralel cu uh, o um, sporire a uh, mișcărilor naționaliste și populiste. Suntem convinse că există o legătură directă între aceste manifestări naționaliste și creșterea uh, inegalităților sociale în Europa. De aceea există aceste elemente care subminează uh, realizările uh, sociale de până acum în ce privește drepturile omului. Tocmai de aceea am decis să ne angajăm în acest proiect și uh, în Alianța Femeilor Europene noi întreprindem uh, și lansăm diverse proiecte. Unul care este foarte important pentru noi este Consiliul Femeilor Europene și profit de ocazie să vă invit uh, pe 6 uh, martie la acest Consiliu. Va avea loc în Parlamentul European va uh, fi o întâlnire premergătoare Consiliului European și comisari, membrii ai parlamentelor naționale vor participa pentru a discuta agenda Consiliului European. Dar uh, va trebui ca aceste uh, elemente de pe agenda Consiliului European să aibă o abordare din perspectiva de gen. Pentru că noi vom putea să supunem atenției uh, președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker și președintelui Consiliului Tusk, președintelui Parlamentului Antonio Tajani uh, concluziile întâlnirii noastre. Uh, participarea este una foarte amplă, există entuziasm vis-a-vis -vis de această reuniune la nivel înalt și este pentru noi un prim pas pentru a putea influența uh, guvernanța în uh, domeniul egalității de gen în Uniunea Europeană. Dar aș dori să uh, discut și despre un alt manifest care este esențial pentru noi, combaterea inegalităților sociale. Da, acesta este primul diapozitiv. Considerăm că egalitatea gen este uh, elementul care trebuie să fie combătut în primul rând uh, pentru a putea promova identitatea femeilor. Uh, criza economică din 2008 Uh, a schimbat condițiile de viață pentru milioane de cetățeni europeni, a, a, uh, a avut efecte negative asupra creșterii economice pentru a schimba lucrurile pentru a putea uh, reda cetățenilor încrederea, trebuie să schimbăm uh, în totalitate paradigma modelului economic, propunând soluții care să răspundă exigențelor cetățenilor. În acest scop, pentru noi este important ca urmă viitoarele alegeri europene să acorde o atenție prioritară leadershipului femeilor, să le pună în centrul uh, atenției uh, inclusiv uh, legislativ pe femei. În acest scop, noi avem uh, două propuneri. Vrem să atragem cât mai multe femei uh, care să voteze la alegerile europene, așa cum s-a spus. Uh, sunt total de acord cu dumneavoastră. Participarea femeilor este de drept esențială pentru revigorarea democrației și pentru a transmite mesajul cu privire la EU, modelul european pe care și-l doresc femeile. De asemenea, propunerea noastră este ca toate partidele politice europene să respecte echilibrul de gen pe listele electorale, iar uh, Colegiul Comisarilor Europeni, care realmente ar trebui să respecte egalitatea de gen, iar noi solicităm fiecărui uh, stat membru să propună o femeie și un bărbat pentru Uh, postul de comisar, astfel încât uh, să nu mai există scuze la momentul uh, formării Colegiului Comisarilor. Încă un lucru pe care l-am repetat se referă la faptul care este vizibil și anume până acum n-am avut nicio femeie președinte a Comisiei Europene sau a Consiliului Europene sau a uh, Uh, băncii centrale europene, cu excepția Parlamentului European, care a ales în două rânduri femei. Prin urmare, consider că această situație ar trebui să înceteze, iar la următorul mandat ne-am dorit să vedem femei la cârma instituțiilor europene și să vedem o reprezentare care să corespundă într-adevăr egalității de gen în ochii cetățenilor europeni. Încă o propunere pe care noi o facem este să creăm un Consiliu al Miniștrilor pentru Egalitatea de Gen. După cum știți, în momentul de față, ă, problematicile legate de gen sunt discutate în Comisia EPSCO, însă până acum nu, nu au fost abordate foarte des. Deseori uh, sunt subiecte care nu sunt neapărat incluse pe ordinea de zi. Prin urmare, sugerăm înființarea unui Consiliu de Ministri de pe egalitate de gen tocmai pentru a da tonul cu privire la direcția pe care dorim să o urmăm referitor la uh, conținutul și politicile pentru următoarea legislatură. Suntem conștienți de faptul că e nevoie de reprezentare în funcție de gen, dar acest lucru nu este suficient pentru întărirea Uniunii Europene și referitor la importanța contracărării inegalităților sociale, considerăm că următoarea legislatură ar trebui să adopte măsuri concrete pentru a asigura resurse pentru integrarea dimensiunii de gen în buget și pentru a asigura acest drept, femeile ar trebui să dețină controlul asupra uh, banilor. Mai ales uh, în ceea ce privește CFM-ul și o prezență pentru toate programele finanțate de Uniune în acest sens. Încă un lucru extrem de important pentru noi este crearea condițiilor egale și un stat al bunăstării care să se bazeze pe situații individuale. Înseamnă că ne-am dori să vedem că se adoptă măsuri menite să pună în aplicare conceptul de remunerație egală pentru locuri de muncă uh, similare. De asemenea, servicii de asigurare sociale și de îngrijire a copilului pentru a combate uh, excluderea pe bază de gen și uh, sărăcia în rândul femeilor. În uh, prezent, uh, Comisia Economică din cadrul Parlamentului European a votat numirea a doi membri, fapt unu uh, un membru în bordul, uh, în Consiliul de Administrație a um, Băncii Centrale uh, Europene și încă un membru al Consiliului Director, ambii fiind bărbați. Este încă o dovadă a faptului că femeile nu sunt reprezentate la nivelul locurilor de decizie, la nivelul uh, funcțiilor înalte. Uh, Considerăm că în acest sens votarea femeilor care să fie membre ale consiliilor directoare ar asigura egalitatea de gen, dar în același timp ar fi foarte importantă pentru a asigura și transparența funcționalității consiliilor uh, directoare pe piețele europene și pentru a spori încrederea investitorilor în um, ceea ce privește activitatea europeană. Încă un aspect pe care doresc să-l scot în evidență este importanța revoluției digitale și cum putem uh, să o gestionăm prin uh, investiția în uh, capitalul uman. Decalajul digital între femei și bărbați este foarte profund și doar prin investirea în programe de studiu pe tot parcursul vieții profesionale ne putem asigura că femeile vor dobândi competențele necesare pentru a ține pasul și pentru a nu rămâne în urmă pe o piață liberă. Iar un ultim considerent uh, are legătură cu integrarea și gestionarea fluxurilor migratorii. Este nevoie de o strategie în ceea ce privește migrația în următorul mandat, în care perspectiva de gen să fie luată în calcul, tocmai pentru a asigura drepturile minorilor și pentru a asigura drepturile femeilor, pentru că acestea joacă un rol esențial în ceea ce privește integrarea în societatea noastră. Mă voi opri spunând că Începând de mâine, manifestul va fi disponibil pentru semnături pe ducenci.org pentru toate statele membre și pornind din Italia, va fi într-adevăr subiectul unei pol campanii politice care va fi susținută de diferite doamne din mai toate partidele politice. Sperăm că femeile vor fi, într-adevăr, în, ce, în primă poziție la următoarele alegeri europene. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi! Doamnă Centioni, dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog! Sunt o persoană... Ia cuvântul Julie Ward. Am câteva comentarii cu privire la lucrurile pe care le-ați spus. Atunci când uh, femeile au un statut egal cu bărbații, toată lumea are de câștigat. Și, într-adevăr, ați menționat reprezentarea sau lipsa de reprezentare a femeilor în anumite uh, funcții cheie. Dacă ne gândim la activitățile zilnice. Femeile plătesc uh, facturi, deseori uh, reprezintă familii monoparentale, iarăși deseori au două sau trei locuri de muncă. Însă, vedem pe de altă parte, la nivel înalt, femei realmente extraordinare care desfășoară o muncă impresionantă și niciodată nu sunt numite în funcții și mai înalte. Prin urmare, vedem că mai în toate sferele vieții, argumentul economic, și anume egalitatea, nu este niciodată disponibilă pentru femei. pare să fie destul de clar că atunci când uh, noi facem lucrurile așa cum trebuie, Toată lumea are de câștigat, însă pare că bărbații nu-și pleacă urechea la acest uh, argument și nu este de fapt un argument, este adevărul. Prin urmare, trebuie să transmitem acest mesaj uh, mult mai intens. De unde să începem? Să începem de la nivelul școlilor? De unde să pornim schimbarea? Pentru că știm prea bine că atâta vreme cât femeile au un statut egal, toată lumea are mai mult de câștigat. Prin urmare, trebuie să transmitem acest mesaj. Aș dori să spun ceva despre Parlament. Președintele este bărbat și EPP a propus pe doamna Merit McGuinness și din punctul meu de vedere a gestionat uh, cea mai bună ședință plenară și dacă ne gândim la funcția de președinte pentru a putea avea uh, ședință plenară foarte bine organizată, în care toată lumea să fie bine respectată și, desigur, și postura să fie una corespunzătoare, pentru că uh, lucrările sunt uh, înregistrate. Și mie mi s-a părut un mare păcat că n-a ajuns niciodată Mary McGuinness să fie președintă. Îmi pare atât de rău că propriul său grup politic nu a susținut-o. Uh, și acest lucru, de fapt, arată și faptul că nici femeile nu susțin alte femei, pentru că, la nivel de politică, lucrurile au mai degrabă un aspect uh, tribal și ar trebui să ne gândim cu toate că dacă deținem o funcție de poziție, nu trebuie să ne subminăm una pe cealaltă, trebuie să ne susținem. Deseori vedem că sunt femei uh, nominalizate pe lista scurtă uh, pentru că avem nevoie de egalitate de gen și avem nevoie de paritate de gen în reprezentarea la nivelul Parlamentului ar face într-adevăr, ar reprezenta o diferență extraordinară. Bărbaților din partidele noastre politice nu le place acest lucru. Doamna Hammond în Comisia de Muncă a susținut acest lucru, însă trebuie să recunoaștem că și bărbații din propriile noastre partide politice nu neapărat sunt dispuși să lase loc să vină mai multe uh, femei. Dacă am reușit cumva să facem mai mult pe aspecte financiare sau pe aspecte economice, ar trebui să avem mai mult de câștigat din punct de vedere moral sau din punct de vedere etic, dar însă se pare că tot nu reușim pentru că cumva Uniunea tot timpul face referire la piață. Tot timpul se face referire la piață. Consider că ar trebui să luptăm mult mai mult pentru a câștiga uh, această um, discuție, această dezbatere. Cum putem reuși? Doar lucrând cu persoane ca dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnul. Reacția dumneavoastră. Domnul Centioni, vă rog. Ați scos în evidență problema, dacă doriți, pentru că spusele dumneavoastră se referă într-adevăr la această evitare a cooperării și, de asemenea, ați menționat și cele mai mari obstacole cu care ne confruntăm. În substrat, consider că sunt și considerente culturale. Noi, femeile, încă mai avem de muncă pentru a putea depăși aceste limite în afară de conlucrare și de crearea unor rețele și de transmiterea mesajelor de solidaritate, de colaborare reciprocă și de feminism, consider că este nevoie și de timp Vă spun din experiența personală pe care am uh, căpătat-o în cadrul uh, asociației. Se întâmplă să avem uh, femei care ajung să dețină funcții înalte și se pare că nici ele nu sunt dispuse să susțină la rândul lor alte femei sau să susțină această luptă. Pentru că uneori pare să fie mai ușor uh, pentru cineva să mm, țină partea bărbaților decât să se înhame la această luptă mm, de uh, promovare a mm, rolului femeilor. Prin urmare, doamnă Ward, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, rămân multe de făcut, însă e important să lucrăm uh, împreună de aproape. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. În intervenția dumneavoastră ați expus uh, mai multe aspecte. În primul rând, de ce am vrea ca oamenii să voteze feministele la următoarele alegeri? E bine, când spunem feministe nu ne, sau feminiști în general, nu ne referim doar la femei, ne referim și la bărbații care susțin femeile. Prin urmare, susținem votul dat femeilor și acordat de asemenea persoanelor care susțin mișcarea feministă. Peste tot în Europa vom avea femei uh, candidați și de asemenea candidați care susțin mișcarea feministă. Noi îi vom, îi vom susține pe toți cu siguranță. Noastră ați menționat cum putem uh, asigura paritatea și egalitatea în societate. Ați menționat uh, modelele și ați menționat intervenția încă de la nivelul școlilor. Permiteți-mi să vă dau uh, un exemplu pe care îl cunosc uh, foarte bine și anume legea parității din Franța. Cum am reușit noi să avem mai multe femei care să fie alese în urma legii parității? În prezent, uh, la aproape toate alegerile, avem egalitate. Este un mod prin care am reușit să schimbăm mentalități, dar am reușit să promovăm și modele. Tinerele au nevoie de modele, ca astfel să-și dea seama că și ele pot să realizeze acest lucru. Au cunoștințele și au competențele necesare. E important să vadă pe rețelele de socializare și pe toate ecranele disponibile că avem și uh, femei în funcții importante. Ați menționat uh, uh, femeile care au fost președinte ale Parlamentului European. Într-adevăr, modele cu care fiecare poate relaționa, cu care se poate asocia. Prin urmare, e important să avem și paritate pe listele politice și chiar în rândul partidelor partid, politice, așa cum ați făcut și dumneavoastră în partidul dumneavoastră. Consider că este, acest lucru este benefic atât femeilor cât și bărbaților. Bărbații într-un uh, mediu uh, feminist nu trebuie să mai suporte povara masculinității toxice. Pot fi ei înșiși, nu mai trebuie să um, fie în poziția în care să fie bărbații care ar trebui să fie. Școlile sunt într-adevăr un bun loc de plecare, dar femeile pot învăța la orice nivel al vieții. Într-adevăr, școlile sunt un loc extraordinar, Parlamentul European de asemenea, dar și partidele politice. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult, doamnă Lefevre. Mulțumesc acum ambelor uh, organizației Um, Asociația Europeană de Lobby pentru Femei și Alianța um, Europeană a Femeilor. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră, ne-ați ajutat pe noi, uh, doamnele din politică, să avem rezultate mai bune. Într-adevăr, avem nevoie de mai multe femei în Parlamentul European, în parlamentele naționale și la nivelul autorităților locale. Vă mulțumesc foarte mult! Consider că dacă și bărbații ni s-ar uni, am avea rezultate și mai bune. Vă mulțumesc! and uh, now a little break until five. Luăm acum o scurtă pauză până la ora 17. Reluăm ședința la ora 17 cu sesiunea de vot. Colleagues, we will you ready? Dragi colegi, începem uh, votul. Sper că aveți cartelele de vot cu dumneavoastră. Acum, punctul 6 de pe ordinea de zi, stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, uh, raportor Mariana Petir. Începem votul. Amendamentul 39 pentru împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 39. S-a deschis votul. Un, un vot PPE în plus. Now it's okay, yeah? The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru. Doriți să verificăm 40? Verificăm. S-a deschis votul? S-a închis votul. Adoptat. Cu aceeași majoritate. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, a fost clar. Amendamentul 44, pe părți, prima parte pentru. Nu, Prima parte devine caducă pentru că s-a uh, adoptat uh, uh, amendamentul de compromis 1. Deci, pentru partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52 pentru. Dori să verificăm amendamentul 51. Amendamentul 51 se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 52 se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56 Prima parte. Prima parte cade, trecem la a doua parte și a doua ă, parte cade, a treia parte și a treia parte cade. Mergem la amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Vom verifica amendamentul 61. Se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Uh, respins. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se deschide votul. Votul s-a închis. Adoptat. Uh, compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 68. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Nu. 71 și 116 uh, împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentele 71 și 116. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. Amendamentul 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Amendamentul 75 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 76 în vot pe părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, votăm 77 și 185 împreună pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 79 s-a deschis votul S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, vă rugăm să ridicați mâna. Amendamentul 81, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 82, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendam, amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să verificăm. 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98. Pentru. Împotrivă. A fost o uh, eroare. Deci vom vota 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Și ne cerem scuze, trebuie să votăm și amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 97 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 107. Pentru. Dragi colegi, votăm 105, amendamentul 105. Este foarte complicat, îmi cer scuze, dar lista de vot este foarte complexă. Se votează um, ca adăugire la compromisul 12. Deci, amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 105, amendamentul 105, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul de compromis 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Să ridicăm mâna așa să se vadă. O 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 115. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 117. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 Ă, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amen Să verificăm amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. se, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Sorry, colleagues, we don't need... Ah, îmi pare rău, nu trebuie să supunem la vot uh, acest amendament 31 pentru ambele părți, pentru că e caduc. Trecem la amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar va trebui să verificăm. 33 s-a deschis votul. And now it's closed. Acum s-a închis votul. Se adoptă. 34 caduc. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Stimați colegi, vă rog să ridicați mâna. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 caduc. Iar acum amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri, amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 37 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Iar acum proiectul de aviz astfel amendat, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis votul. Felicitări doamnei Mariana Petir, raportoare și raportorilor din umbră. Doamna Petir, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Stimați colegi, doresc să folosesc această ocazie pentru a mulțumi tuturor deputaților și reprezentanților Comisiei care au depus eforturi în redactarea acestui aviz foarte echilibrat privind proiectele strategice elaborate de către statele membre în ce privește politica agrară comună și uh, mulțumesc și uh, pentru contribuțiile la reforma PAC. Mulțumesc și grupului PPE care susține pe fermieri, susține locuitorii din zonele rurale și uh, activitatea în agricultură. Noi Așteptăm cu interes uh, și capacitarea femeilor uh, din zonele rurale, fără să le creăm vreo povară suplimentară sau uh, complicații administrative, pentru că, de fapt, toți fermierii bărbați uh, sau femei uh, trebuie să fie eliberați de asemenea poveri. Sperăm ca implementarea PAC în statele membre să se deruleze uh, corect și pentru că sunt și membra Comisiei Agri, voi întreprinde pașii necesari pentru ca acest aviz să uh, poată să fie adăugat raportului Comisiei competente în fond, pentru că va fi nevoie să îmbunătățim uh, situația și poziția femeilor din zonele rurale. Mulțumesc tuturor pentru eforturi, vom continua să conlucrăm pentru a ă, avea o politică agrară comună care să ofere și femeilor locul adecvat. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, rolul femeilor în prevenirea radicalizării. Aici raportoare este Teresa Jimenez Beseril Barrio și vom avea un vot electronic asupra solicitării ă, GUE și a verzilor. Vă rog, stimați colegi, este o solicitare neobișnuită. Nu se întâmplă des în comisia noastră să solicităm amânarea uh, unui vot, dar eu cred că am putea să uh, redactăm un document uh, mult mai bun. Societatea civilă apreciază că această rezoluție nu este echilibrată și um, eu cred că um, avem o serie întreagă de preocupări ar fi vorba de stigmatizarea uh, unor grupuri de femei, de pildă a femeilor musulmane aș fi uh, de acord cu această poziție și cu faptul că uh, nu tratăm și problemele legate de mișcările uh, de extremă dreapta. Um, va fi o problemă. De asemenea, aspectele legate de misoginism trebuie să fie tratate. Deci eu cred că până la urmă toate aceste aspecte trebuie să fie îmbunătățite. Nu trebuie să punem la colț doar anumite comunități. Am putea vota pe 2 aprilie acest document. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Björk, doamna Jimenez Beseril Barrio. Okay. Vreau să vă spun că sunt ușor uh, surprinsă de această solicitare. Din câte mi-amintesc, uh, vă spun că mi se pare de neacceptat, dar fiind că am primit peste 113 amendamente și Desigur, uh, cererea nu face obiectul acestei rezoluții. Am încercat să negociem cinci uh, amendamente de compromis. Uh, avem schimburile de corespondență electronică, nimeni n-a putut să participe la reuniuni. Nu înțeleg de ce se dorește amânarea votului. Încă din decembrie am început lucrările Rețineți, vă rog, că este doar o rezoluție, nu este o directivă, este o solicitare a mea personală, este... Eu am solicitat acest lucru, s-a votat de către coordonatori și vă spun că acesta a fost spiritul în care s-a făcut uh, solicitarea, că este nevoie de un raport asupra căruia am purtat mai multe dezbateri despre radicalizarea femeilor în urma multor atentate teroriste care au avut uh, loc. Am avut uh, reuniuni cu mame, cu mamele tinerilor radicalizați, cu multe femei care au spus că datorită programelor desfășurate, ele, mamele, pot interveni în deradicalizarea acestor tineri. De asemenea, am lucrat alături de femei uh, cu copii mici, femei care vin din uh, Siria sau din alte zone care au fost la rândul lor poate um, sclave sexuale sau au avut tot fel de probleme și au tot felul de legături familiare care um, sunt femei care la rândul lor dispuse să le ajute. Deci nu știu de fapt la ce societate civilă vă referiți. Eu personal m-am întâlnit cu uh, foarte multă lume, am organizat multe interviuri și în niciun caz nu stigmatizăm. Ce reușim să facem, dacă uh, analizați toate considerentele, veți vedea că s-au făcut, uh, s-au luat hotărâri la nivelul grupurilor de dialog și Femeile din grupul uh, femeilor din țările mediterane sunt, mediteranene spun de acord că e nevoie de intervenții în locuri cum ar fi Ceuta și Melia sau locuri unde sunt uh, locuri de pătrundere în Uniunea Europeană și pe internet se găsesc foarte multe mm, informații despre cum cineva se poate radicaliza. Prin urmare, în niciun caz uh, nu se face acest lucru. Procesul pe care noi l-am urmat a fost unul clar și transparent, cu amendamentele de rigoare. Prin urmare, urmează votul. Eu nu susțin uh, amânarea votului. Uh, I think we don't need more discussion. Nu cred că trebuie să avem mai multe intervenții. Supunem la vot solicitarea din partea grupului GUE NGL și al grupului Verzilor pentru a mâna votul privind această moțiune de rezoluție legată de radicalizarea uh, femeilor. Va fi un vot deschis. Deci, noi votăm acum solicitarea de amânare. S-a deschis votul, avem un vot în plus din partea PPE, acum e bine și acum închidem votul. Se respinge această propunere, ca atare supunem la vot documentul. Vom începe supunând la vot întrebarea orală privind rolul femeilor în prevenirea radicalizării. Este autoare Teresa Jimenez seribariu. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Doriți să verificăm amendamentul 1? Bun, îl supunem la vot. Bun, o dată verificăm și s-a deschis votul. Votăm uh, pe marginea întrebării orale amendamentul 1. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. și s-a închis. Se adoptă. Iar acum votul final va fi un vot, stimați colegi, Votul final pe marginea textului întrebării orale conform uh, amendamentelor va fi un vot electronic. Votul final s-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări și Acum, pasul următor Stimați colegi, rolul femeilor în prevenirea radicalizării. Supunem la vot proiectul de rezoluție, raportoare doamna Teresa Jimenez Peseril Barrio și aș dori să vă informez că în ce privește votul pe marginea rezoluției, am fost informați în această după amiază că datorită unei probleme administrative amendamentele care au fost înaintate de către ECR nu au fost incluse în documentul privind amendamentele. Deci, pentru a rezolva această problemă, amendamentele uh, vor trebui să fie prezentate oral. Vom da cuvântul celor care doresc să prezinte amendamentele în momentul în care ajungem în lista de vot la acele propuneri. Iar acum Asta înseamnă că vom uh, citi textele pe care trebuie să le supunem la vot. Eu cred că din punct de vedere procedural mi se pare că este inacceptabil. Nu cred că este uh, o atitudine echitabilă față de ceilalți colegi care nu au văzut aceste texte vor avea nevoie cel puțin un text care să fie printat. Isa. Uh, Miss Rentke, there is an ad, ad... Doamnă Rentke, a fost o chestiune administrativă. Aceste amendamente au fost înaintate la timp, iar acum aceste amendamente vor fi uh, oferite în formă scrisă de către ușieri. Mulțumesc, înțeleg această dificultate. Este o chestiune administrativă. Da, nu vreau să dau vina pe nimeni, dar datoria noastră este să votăm în legătură cu chestiuni despre care am fost informați la timp și nu putem, cu mâna pe inimă vă spun, să afirmăm că luăm o decizie în cunoștință de cauză. Eu uh, Acum nu intervin pentru a uh, blama pe cineva, dar uh, suntem totuși uh, legiuitori. Sí, eh, perdon, perdon. Dacă îmi permiteți, După cum s-a comunicat la secretariat, de către secretariat, problema tehnică a fost la nivel de secretariat. Am discutat cu doamna președinte și este de acord ca în cazurile în care avem o problemă tehnică, uh, să procedăm așa. Nu sunt amendamente de ultimă oră introduse de vreun partid politic sau de vreun grup politic. Sunt amendamente care au fost transmise în ordine, însă din transformarea documentului uh, electronic în versiunea Word, din anumite considerente nu s-a putut transmite documentul. Doamna președintă are puterea de la decizia și, după cum s-a menționat, sunt amendamente tehnice și, prin urmare, se poate vota citându-l, citindu acum. A ver, yo no voy a entrar al contenido de las enmiendas de... Eu n-am să intru în chestiuni de genul sunt amendamente tehnice sau nu. Și după cum a menționat și colega mea, nici nu stăm să arătăm cu degetul să vedem cine fi de vină sau cine are responsabilitatea. Dacă îmi permiteți să intervin, pentru că ați avut dreptul la cuvânt. Nouă ni se cere să votăm pe marginea unor amendamente pe care tocmai le-am primit și ar trebui să votăm acum. Sincer, mi se pare absolut incredibil. Ok, înțeleg. Îmi pare rău că ați avut uh, o problemă tehnică, înțelegem că trebuie să luați măsuri, însă suntem cu toții responsabili în momentul în care uh, votăm. Prin urmare, nu putem vota un text pe care nu l-am văzut anterior și pe care nu l-am analizat, acestea nu sunt chestiuni de ordin tehnic. Văd că sunt referiri la ISIS, văd că se vorbește de o grămadă de aspecte, iar eu una personal refuz să votez în aceste condiții. Uh, I think, you know, when you have the, this is oral. Cred că este vorba despre amendamente orale creează o problemă tehnică de la bun început, dar se transformă într-o problemă politică, pentru că sunt chestiuni eh, de legătură cu care avem viziuni foarte diferite. Nu am avut ocazia să ne sfătuim cu colegii despre ele, nu știm cine cu cine a discutat. Eu mă opun acestor amendamente orale. Pentru că, spuneam, eh, a început ca o problemă tehnică, se transformă într-o problemă politică. Îmi pare rău. Uh, Aceste amendamente sunt uh, foarte simple. Sunt patru amendamente scurte. părți ale textelor au fost uh, șterse. Deci putem aici intercala o pauză tehnică. Sunt amendamente foarte simple pentru că o parte din texte oricum a fost ștearsă. If I can say something very quick, when they say... Dați voi să spun. Când spuneți uh, dacă este o chestiune tehnică sau nu, știu și președinta a precizat, este o problemă tehnică deci este o problemă tehnică. Secretariatul știe că a fost o problemă legată de transferare de texte. Deci eh, noi nu încercăm acum să facem nimic rău. A fost o problemă tehnică. Și eh, știu foarte bine că a existat această problemă la nivelul secretariatului. Deci, eh, ei uh, încearcă să rezolve lucrurile. Eu înțeleg foarte bine secretariatul pentru că și eu am fost foarte nefericită, dar uh, este clar că uh, a fost o problemă tehnică. A precizat și doamna președintă acest lucru. Deci ar trebui să aibă ultima decizie și uh, a propus să fie citite aceste amendamente orale. Bun, putem să facem această pauză de 5 minute, iar în timpul acestei pauze veți putea citi aceste amendamente și după aceea le vom supune la vot. Și dacă nu sunteți de acord cu aceste amendamente, puteți vota împotrivă. Vom Începe sau continua votul peste 5 minute. So, colleagues, we will continue. Dragi colegi, continuăm lucrările. Vom începe votul. Vom uh, vota la amendamentul 67 Votul pentru, împotrivă, se adoptă 68 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 69, uh, voturi pentru, împotrivă, se adoptă. 70, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 71, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Verificăm. Deschidem votul. Amendamentul 77. Acum închidem votul. Se respinge. Amendamentul 78. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 79. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 83. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschidem votul pentru amendamentul 84. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 85. Votul pentru. Votul împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86. Votul pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 88. Votul pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89. Votul pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm la amendamentul 89. Deschidem votul. Iar acum închidem votul. Și se respinge. Amendamentul 90. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Două părți. Voturi pentru la prima parte, voturi împotrivă, abține, se adoptă. Pentru a doua parte, voturi pentru, voturi împotrivă. Va trebui să verificăm la a doua parte. Deschid votul, închidem acum votul. Se respinge. Amendamentul 92. Iarăși două părți. Prima parte, voturi pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, voturi pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 93, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă, se adoptă. Amendamentul 95, voturi pentru. Da, se votează. Cine votează pentru la amendamentul 95? Cine votează împotrivă? Cred că se respinde, dar hai, haideți să verificăm. La 95, amendamentul 95. Am, am închis votul. Se respinge. Acum, amendamentele ECR. Cine le va citi din partea grupului? Amendamentul 4. Domnule Gherică, vă rugăm să citiți. Or maybe it's not necessary to read. Sau poate nu e nevoie să citiți, pentru că aveți forma scrisă, prin urmare nu trebuie să citim. Deci amendamentul 4 al grupului ECR. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Trecem la amendamentul 96 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 97. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm la 99. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 100, voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschidem votul la amendamentul 100. Și închidem votul. Este respins. Amendamentul 101. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103. Votul pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm la 103. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. Amendamentul 104. Votul pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 105. Votul pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. 105, vă rog. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Este respins. Amendamentul 106. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 107. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 107. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 108. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 109. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 110, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 111, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. Se adoptă. Ah. Nu. Amendamentul 112, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Voturi pentru, voturi împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Voturi pentru, voturi împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Voturi pentru, voturi împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. La 23 verificăm, deschidem votul și acum închidem votul. Se respinge. Amendamentul 24. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 25. Voturi pentru. Voturi împotrivă. abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Voturi pentru. Voturi împotrivă. abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 29, voturi pentru, 28. Cer scuze, vot, amendamentul 28. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 29, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 30, voturi pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La amendamentul 30 deschidem votul. Închidem votul și se respinge. Amendamentul 31, votul pentru, votul împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, votul pentru, votul împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, votul pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum Amendamentul 1 de la grupul ECR, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, amendamentul 37, voturi pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la amendamentul 37, deschidem uh, votul, închidem votul, se respinge. Amendamentul 38, voturi pentru, voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm la 38. 38. Deschidem votul. Iar acum închidem votul. Se adoptă. Acum, amendamentul 39, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri. Verificăm la amendamentul 41, deschidem votul, închidem votul, se adoptă. Amendamentul 42, voturi pentru, voturi împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43, voturi pentru. Votul împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45, voturi pentru. Voturi împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46, voturi pentru. Voturi împotriva abțineri. Verificăm la 46. La amendamentul 46. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 47. Voturi pentru. Voturi împotriva. Abține. Se adoptă. Amendamentul 2 de la grupul ECR. Voturi pentru. Voturi împotriva. abține, Se respinge. Amendamentul 48. Voturi pentru. Voturi împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 49. Voturi pentru. Voturi împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 50. Voturi pentru voturi împotrivă, abțineri. Verificăm la amendamentul 50, deschidem votul și acum închidem votul. Se respinge. Amendamentul 51, voturi pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 52, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm la amendamentul 55. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 56. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum, amendamentul 3 uh, al grupului ECR. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 56. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 58. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Verificăm la amendamentul 59. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 50. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă. Iar amendamentul 66. Voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Voturi pentru împotrivă, uh, abține să adoptă. Amendamentul 2. Pentru împotrivă, abține să adoptă. Amendamentul 3. Voturi pentru, voturi împotrivă, uh, pentru împotrivă, abține să adoptă. Amendamentele 4 și 5 se votează în bloc. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Voturi pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri. Verificăm. La amendamentul 11 deschidem votul. Iar acum închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm. Desigur, la amendamentul 13 verificăm și deschidem votul. Iar acum închidem votul și se respinge. Diferență de un vot. La amendamentul 14, voturi pentru, împotrivă, abțineri. Iarăși verificăm. Deschidem votul. Iar acum închidem votul. Aceeași majoritate l-a respins. Votul pentru. La amendamentul 15, împotrivă, se adoptă. La amendamentul 16, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 uh, voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și amendamentul 18 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri se adoptă. Motion for resolution. Moțiunea de rezoluție prin vot electronic, așa cum a fost spusă, deschidem votul. And, and now the vote is closed. Și închidem votul. Se adoptă. Congratulations. Congratulări! Felicitări, uh, doamnele Veselii Luario. Da, Malin, ai cuvântul. S-a luat uh, o hotărâre să nu se supună la vot și, desigur, nu mai știu că toată lumea să fie de acord, însă nu știu dacă este posibil să scot în evidență faptul că aș vrea să depun o rezoluție a unui minoritar pe ordinea de zi. Dacă puteți verifica în procedură, oricum astăzi am deviat, dacă puteți să verificați, măcar dacă este posibil. Da, doamna Marin va face acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. A fost un vot bun, însă un pic complicat. Trebuie să adoptăm calendarul pentru următorul uh, semestru. Nu avem comentarii, nu uh, se opune nimeni, se adoptă. Am închis votul. Și am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Yes, we have one more. Încă un punct pe ordinea de zi. Doamna Agnieszka Kozlovska Rajevici. Sunt uh, pregătită să intervin pentru că la punctul 9, situația actuală, trialogurile privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată, raportul este Agnieszka uh, Kozlovska Rajevici, care îi da cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! O să vorbesc în limba poloneză, limba mea maternă, așa că invit pe colegi să folosească interpretarea în căști. Aș vrea să vă spun că sunt mulțumită de faptul că acest proiect a fost propus, a fost discutat cu doi uh, comisari și am reușit să ajungem la o concluzie. A fost un dosar foarte dificil. Poziția Parlamentului a fost foarte ambițioasă. Veți, vă veți aminti, um, în această comisie, noi doram ca um, concediul paternal să nu poată fi transferat de la tată la mamă și să fie bine plătit. Dar statele membre au respins această idee. Poziția Consiliului a fost foarte depărtată de poziția noastră. Negocierile au fost foarte dure. Uh, ba chiar de două ori am uh, pus capăt negocierilor. Uh, în timpul negocierilor, Consiliul a făcut pași foarte, foarte mici în direcția um, mm, ideilor Parlamentului. Dar s-a făcut o modificare. Chiar dacă nu este chiar ce ne-am dorit, există o propunere pentru concediul parental plătit. Uh, propunerea a fost ca acest concediu să fie foarte bine plătit și să nu poate fi transferat din, de la tată la mamă sau invers. Mini, un uh, minim de două luni este concediu plătit și netransferabil. Pentru noi vroiam să păstrăm acești doi piloni deci să fie și plătit și să nu fie transferabil. Și uh, cel de-al doilea element era, după părerea mea, cel mai important. Dacă încercăm să protejăm poziția femeilor pe piața muncii, înseamnă că trebuie să le asigurăm condiții egale și atunci să respectăm drepturile femeilor și bărbaților în ceea ce privește concediul uh, paternal și asta și în practică, nu numai în teorie, pentru că acum în multe țări acest concediu este luat în general de femei și, în consecință, ele sunt mai puțin active pe piața muncii. Noi dorim ca și bărbații să își poată lua acest concediu și să le fie uh, și acest concediu să nu fie transferabil către mamă. Uh, Uh, s-a ajuns la această, uh, acest termen de două luni, garantat pentru mamă și pentru tată. Concediul plătit a fost acceptat și vom avea în practică două săptămâni, așa cum uh, apare și în directivă. Apoi, 5 zile pentru concediul uh, pentru îngrijirea uh, altcuiva. Din păcate, acesta din urmă nu este plătit, nu este obligația de a uh, fi plătit. Uh, va depinde de la un stat membru la altul ce se va întâmpla. Dar trebuie să nu uităm că, de fapt, Consiliul nu dorea uh, acela, n-avea același, același obiective ca și noi. Uh, prin urmare, cred că am obținut un succes. Apoi, ideea unei directive europene care să nu fie doar la nivel de înțelegere, ci o directivă care să aibă un impact asupra concediului, uh, pentru creșterea copilului și altor elemente. Uh, trebuie să fim atenți aici la principiul subsidiarității și rolul statelor membre. Prin adoptarea unei astfel de uh, directive, confirmăm și aprobăm ideea că această zonă de competențe partajate între Uniunea Europeană și statele membre poate, fi, poate să facă uh, obiectul unei directive. Și ar uh, introduce dispoziții ce afectează piața muncii și uh, drepturile femeilor. Deci ar fi două comisii implicate aici. Vreau să vă mulțumesc tuturor uh, colegilor pentru uh, flexibilitate, pentru înțelegere, pentru participarea la negocieri. Uh, pentru că până la urmă ne-am atins obiectivul, o schimbare de natură juridică, o directivă care va afecta aceste elemente și care în viitor va putea fi uh, consolidată, întărită. Practic am uh, făcut un pas foarte mare înainte. În acest moment, în șase state membre, concediul pentru creșterea copilului nu este plătit deloc iar acum, două luni pentru mamă, două luni pentru tată, deci patru luni pentru uh, o familie cu un copil, uh, este pentru unele țări o uh, revoluție. Concediul uh, pentru tați în unele state membre nu este deloc acordat în acest moment, deci faptul că a fost introdus în legislație este un mare progres. Această directivă dorește să îi implice și pe tați în creșterea copiilor. Și ei trebuie să aibă un rol în creșterea copiilor, un rol egal cu cel al mamei, iar timpul petrecut cu creșterea copiilor ar trebui să fie egal pentru ambii părinți iar uh, astfel ambii părinți pot să-și îndeplinească obiectivele profesionale și cele uh, de familie. Iar femeile nu ar trebui să își mai sacrifice cariera pentru a sta acasă să crească copii. E injust, e uh, nedrept. Vrem să le garantăm femeilor dreptul Uh, la concediu de maternitate, taților la fel uh, și să le asigurăm copiilor îngrijirea din partea părinților. E important um, ca părinții să petreacă, să petreacă cât mai mult timp cu copiii. Mulțumesc foarte mult! Uh, vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Aș vrea să dau acum cuvântul Mulțumesc. doresc să mulțumesc doamnei Agnieszka pentru activitatea pe care a desfășurat-o în negocierile pe marginea acestui dosar. Dar ă, sigur că putem acum spune paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol, pentru că nu s-a obținut tot ce ne-am dorit a fost un subiect negociat și eu cred că până la urmă am obținut o clauză de revizuire care ne va permite să uh, continuăm cu negocierile pe marginea a ceea ce s-a ă, convenit până acum. Deci, în ce privește concediul de paternitate, uh, noi suntem aici în Comisia FEM dar concediul de paternitate va permite de asemenea echilibrul între viața profesională și uh, viața uh, de părinte în cadrul familiei. Deci, cred că uh, atunci când vorbim de părinți, uh, uh, pot, poate fi vorba și de părinți de același sex, pentru că între timp uh, se ia în considerare uh, de a acorda acest drept de concediu de paternitate și pentru familiile uh, de același sex. În ce privește concediul de boală, Există de asemenea unele reglementări, nu trebuie să existe o discriminare în raport cu concediul de maternitate, care de asemenea trebuie să fie remunerat. Deci nu trebuie să existe discriminare între bărbați și femei nici din acest punct de vedere în ce privește plata concediului. După aceea există și posibilitatea de transferabilitate când există un drept la concediu parental. Considerăm că aici termenul propus de noi a fost de patru luni, dar până la urmă uh, s-a convenit să fie un termen de două luni. Oricum însă poate că în baza clauzei de revizuire am putea să revenim pentru a mai schimba lucrurile. În ce privește nivelul de salarizare, nu am putut să propunem un nivel fix, dar trebuie să existe până la urmă o definiție care să permită statelor membre să mai lucreze asupra acestui tip de remunerare, astfel încât uh, părintele să nu uh, riște să ajungă într-o situație de sărăcie când va uh, dori să beneficieze de, de concediul de paternitate. După aceea, mai există și o clauză pasarelă Uh, concediul de uh, paternitate ar putea să fie inclus și în concediul uh, parental, care este o formulă superioară. Deci, aici, în interiorul Comisiei FEM, a existat o solicitare în acest sens. Ar putea să fie vorba, deci, de 5 zile pe an, dar nu s-a discutat uh, și despre remunerarea acestei formule. Poate că într-o etapă viitoare se va întâmpla acest lucru. Oricum, însă s-a făcut un pas înainte și trebuie să ne bucurăm de acest pas înainte. Dar uh, bătălia nu uh, este încheiată în ce privește viața profesională și echilibrul între viața de familie și viața personală, s-a făcut un pas înainte pentru că femeile aveau foarte mult de suferit până acum. Ja, vielen Domnul Gherike, mulțumesc foarte mult. Mă bucur că noi reușim acum să punem punctul pe I și mulțumesc doamnei Arena că vorbește despre un concediu parental nu este un concediu de maternitate, nu este un concediu de paternitate, ci un concediu parental. Pentru că uh, e vorba despre noțiunea de uh, tratament egal. Nu neapărat între bărbați și femei, între tați și uh, mame, ci mai ales uh, un tratament egal între părinți și cei care nu au copii. Pentru că a deveni părinte uh, înseamnă cheltuieli mai mari și poți uh, risca să uh, ajungi să aluneci într-o condiție de sărăcie. Deci, în multe state membre, acest lucru înseamnă un pas înainte când este vorba de tratamentul egal de care beneficiază tații și mamele în comparație cu nefamiliștii. Și uh, în ce privește mamele și femeile care nu au copii, trebuie să existe până la urmă un tratament egal. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Uh, Anieșca, vrei să mai adaugi ceva? Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, depus amendamente. Uh, avizul a fost foarte lăudat și acest lucru li se datorează și vreau să mulțumesc uh, colegilor Uh, fără de care aceast, uh, acest aviz nu ar fi fost uh, la fel de bun. Vă mulțumesc foarte mult! Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, dar nu uitați că vom continua reuniunea mâine la ora 9 dimineața cu reuniunea coordonatorilor. La 9.30 uh, reluăm uh, ședința. Rețeaua responsabilă de abordarea integrată a problematicii de gen și situația pe piața de muncă și situația socială a femeilor. Mulțumesc secretariatului, interpreților, tuturor colegilor. Bună seara tuturor! Așa, ok, thank you.